course. Yeah, it's more a arrival. Very good. Welcome to this uh, meeting. Uh, that is. Bine ați venit la reuniunea noastră. O reuniune comună între Comisia pentru Ocupare și Comisia pentru Cultură și Educație. Începem prin a adopta ordinea de zi. Dacă nu există obiecții, Presupun că putem adopta ordinea de zi în forma propusă. Din punctul de vedere al interpretării, există interpretare franceză, germană, germană, olandeză, greacă, portugheză, bulgară, polonă și română și aș dori să vă aduc aminte că această reuniune este transmisă pe internet. O să începem să discutăm despre subiectul servicii mai bune pentru calificări, Europass. Și dacă îmi permiteți, dacă îmi permiteți, o să am și eu câteva cuvinte introductive. Mă bucur în primul rând faptul că am reușit să organizăm această reuniune comună între comisiile Ample și CULT. Spun bun venit tuturor colegilor din Comisia CULT. Avem foarte multe interese comune. Unul dintre acestea este subiectul discutat astăzi. Întotdeauna discutăm despre Uh, aptitudini, despre competențe și astăzi vom, discurs, vom discuta despre o propunere a Comisiei de modernizare a Europas, vom discuta de noua agenda a competențelor pentru Europa și vă aduc aminte că vom discuta aceste două dosare în temeiul articolului 51, ceea ce înseamnă că ambele comisii vor redacta un raport comun care va fi votat împreună de cele două comisii, de uh, Comisia Cult și de Comisia Ample. Deci ne vom, vom avea mai multe asemenea reuniuni uh, comune, ocazii cu care vom putea să profităm de expertiza de care dispun membrii fiecarei comisii în parte și sper că vom lucra cât mai eficient. Acestea fiind spuse, Aș dori să dau uh, cuvântul președintei Comisiei pentru Cultură, doamna Camera Fert. Aveți cuvânt. Vă mulțumesc. O zi minunată tuturor și din partea mea. Heute hier uh, als Kult Gast sein dürfen. Aș dori să mulțumesc Comisiei pentru ocupare, pentru că ne-a invitat să participăm la această reuniune pentru a discuta uh, Agenda Europeană pentru Competență și subiectul EuroPAS sunt uh, subiecte foarte importante pentru ambele comisii. Modificarea EuroPAS reprezintă una din cele 10 priorități de vârf în agenda uh, pentru ocupare și după 10 ani de existența instrumentului EuroPAS, cred că cu toții suntem de părere că acest instrument trebuie să fie modificat în mod urgent. În 10 ani Uh, S-au schimbat multe lucruri, mai ales ca urmare a avansării digitalizării care a transformat domeniul educației, Europa trebuie să fie actualizat pentru a putea ține pasul cu um, necesitățile în evoluție ale um, celor care folosesc acest uh, instrument, tuturor celor care fac parte din sistemul uh, educațional, uh, în sistemul vocațional și așa mai departe. Și este momentul oportun pentru a analiza propunerea de modificare făcută de Comisia Europeană. Știm că există și păreri critice vis-a-vis -vis de propunerea făcută de Comisia Europeană. Europass a fost un instrument potrivit pentru a ajuta um, persoane individuale, astfel încât acestea să-și prezinte într-un mod uniform pregătirea profesională pe plan european și obiectivul este de a continua cu acest instrument într-un mod inovator și pe viitor și de a ține pasul cu noile transformări uh, din punct de vedere tehnologic, astfel încât în Europa să, să se reflecte noile uh, modalități de a lucra. Și sper că vom avea un schimb de opinii rotnic și dau din nou cuvântul înapoi președintei Comisiei pentru Ocuparea. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc pentru aceste cuvinte introductive. Într-adevăr, trebuie să modernizăm instrumentele și serviciile europene. Am purtat o dezbatere cu doamna comisar Tyson la Strasburg, cu foarte mult timp în urmă, ocazie cu care am reușit să implicăm în această discuție nu doar membrii comisiei, comisiilor noastre, dar și alți eurodeputați. Trebuie să ne asigurăm că, într-adevăr, vom reuși să reflectăm necesitățile în schimbare ale potențialurilor utilizatori al acestor instrumente de pe piața muncii și că aceste nevoi să se regăsească în uh, sistemul de educație și în domeniul pregătirii profesionale. Aceste instrumente trebuie să fie actualizate în funcție de evoluțiile tehnologice. Instrumentele trebuie să-i uh, sprijină pe lucrători, pe cei care învață noi meserii pentru a le facilita reinserția profesională. Trebuie să trecem prin acest proces de mai multe ori pe parcursul vieții nu este suficient să treci prin acest proces doar la începutul vieții de adult. Și plec mm, de la premisa că discuția de astăzi va fi una interesantă. Sunt uh, convinsă că cei doi coraportori vor propune compromisuri acceptabile mm, tuturor și acum aș dori să dau cuvântul uh, domnului Malinov din partea Comisiei pentru Cultură, după care va veni rândul domnului Man din partea Comisiei pentru Ocupare. Fiecare aveți la discuție câte 5 minute și aveți cuvântul dumneavoastră, domnule Malinov, în primul rând. Vă mulțumesc, doamna, vă mulțumesc, doamna președinte. Vă mulțumesc pentru că mi-ați dat mie cuvântul în primul rând. Sunt convins că și domnul Man va prezenta argumente importante care merg în aceeași direcție, pentru că deja am discutat acest subiect. Așa cum a spus, există o nevoie urgentă de actualizare, de înnoire a acestor instrumente, pentru că indiferent de ce spune despre Europa, indiferent de cifrele pe care le furnizăm, care dovedesc uh, cât de bine a funcționat, documentele Europas uh, nu s-au schimbat în ultimii 10 ani, deci este evident că Europa trebuie să fie revizuit și toată lumea acceptă acest lucru. Este nevoie să revizuim Europa, Însă, pentru ca Europass să fie cât mai util cu putință, aș dori să transmit uh, colegilor că au fost exprimate preocupări serioase din partea um, reprezentanților statelor membre. Îngrijorări care au apărut aproape imediat, ceea ce și este relevant faptul că există un consens vis-a-vis -vis de câteva puncte. Și cred că nimeni nu crede că există o conspirație îndreptată împotriva revizuirii Europass. Cred că ar trebui să tratăm cu toată seriozitatea aceste preocupări care sunt foarte bine argumentate și chiar și eu care susținusem o uh, variantă mai radicală, am acceptat faptul că propunerea Comisiei, din anumite puncte de vedere, nu este foarte clară și că este posibil să stârnească câteva probleme într-o serie de state. Și aș dori să rezum câteva dintre aceste preocupări. Sunt sigur că și domnul Mann, după cum am spus, va veni cu argumente suplimentare. În primul rând, discutăm despre revizuirea Europas. Însă, dacă citim întreaga propunere, ne dăm seama că titlul ar trebui să fie unul mai radical, pentru că intențiile Comisiei sunt mai profunde Comisia vorbește despre un nou instrument. Și prima preocupare este că Europass ar trebui să fie moderniza- modernizat să se adapteze vis-a-vis -vis de nevoile utilizatorilor, însă nu ar trebui să se transforme într-un instrument cu totul nou. Formularea din vechiul text legislativ ar trebui să servească ca orientare generală, deci ținând seama de noua propunere, aspectele tehnice credem că trebuie să fie clarificate mai mult și avem nevoie de informații specifice privind costurile aduse de dezvoltarea noului sistem. Există o, o preocupare uh, gen, generală legată de uh, clasificarea diferitelor uh, competențe europene, ESCO, una, cu acronimul ESCO, considerându-se că această propunere este prea uh, prematură și uh, anumite, anumiți oameni doresc ca această propunere să fie eliminată din această propunere. Există și o altă propunere legată de grupurile de experți și rolul acestora privind competențele pe plan european. Ar trebui să fie foarte clar că Europass nu își dorește să armonizeze practicile structurale din statele membre, chiar dacă această preocupare a fost exprimată de mai multe ori în diferite documente legate de poziția exprimată de statele membre. Încerc să rezum principalele preocupări, nu o să mă refer la preocupările mele personale, ci să mă refer la punctele în legătură cu care există un consens din punctul de vedere al criticilor exprimate în mai multe state membre. Un alt punct foarte problematic se referă la opoziția vis-a-vis -vis de propunerea de a pune capăt mandatului tuturor grupurilor de experți uh, și înlocuirea acestora cu un grup de coordonare pe plan european. Propunerea actuală nu ține cont de structurile diferite pe plan național, de nevoile existente în statele membre și nu permite niciun grad de flexibilitate din punctul de vedere al punerii în aplicare. O altă preocupare se referă la rolul statelor membre din punctul de vedere al uh, cererii de a, de a stabili uh, puncte, uh, birouri naționale, uh, birouri naționale care să aibă un rol de coordonare a pregătirilor profesionale. Pentru că crearea unor asemenea autorități ar, ar însemna interven, o intervenție în uh, structurile naționale existente din acest punct de vedere. Deci, în general, toată lumea este de acord că avem nevoie de o revizuire, toată lumea acceptă faptul că Europass a avut succes și că acum, însă, că acum trebuie să fie modificat, însă reacțiile primite ne, la această propunere ne demonstrează că propunerea este prea ambițioasă, cere prea multe modificări implementate mult prea rapid. Și consider că ar trebui să ținem cont de aceste preocupări care vin din aproape toate statele membre care urmează să fie afectate de această propunere, cum ar fi excluderea și să ceră excluderea ESCO din această uh, propunere și cel puțin ar trebui să ținem cont, cont de aceste preocupări. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Malinov. Are cuvântul acum domnul Man. Vă rog. Vă mulțumesc. Dacă acum în ultimele zile, înainte de sfârșitul carnavalului, nu suntem acasă, ci discutăm un subiect uh, aici la Parlamentul European, uh, este evident cât de important uh, este acest subiect. Raportul pe care tocmai îl discutăm privind subiectul uh, Europass este un raport important, cu un obiectiv deosebit de important. Să sprijinim agenda privind noile competențe printr-un instrument modernizat. Deci nu prin uh, crearea magică a unui nou instrument, ci să transformăm un uh, instrument care a existat de 10 ani. Este evident că acest instrument trebuie să țină pasul cu noile provocări, ceea ce este o abordare rațională. Cu toate acestea, 14 uh, state membre au exprimat preocupări profunde. De ce? Nu este vorba de uh, autorități uh, învechite care apără uh, anumite idei care nu funcționează, ci, din punctul meu de vedere, există câteva instrumente care funcționează foarte bine în statele, în statele membre. Preocupările exprimate se referă la crearea unor noi obstacole birocratice, uh, necesitatea de a furniza anumite informații, de a actualiza uh, informațiile, ceea ce este necesar și, într-adevăr, Propunerea se referă la faptul că noile instrumente create să nu mai aibă un caracter uh, uh, voluntar, ci unul obligatoriu și trebuie să ne întrebăm dacă o asemenea propunere este adecvată sau, uh, sau nu. Din punctul meu de vedere, trebuie să respectăm principiul subsidiarității. Obiectivul Europas este în, ord- este în ordine o mai, o mai bună circulație a informațiilor, a circulației, o sporire a gradului de, de transparență a grupurilor de utilizatori, însă nu știu dacă costurile implicate pot fi pot legitima mm, transformarea într-un caracter obligatoriu și apoi trimiterea la ESCO. Este vorba până unde putem crea categorii foarte precise din punctul de vedere al pregătirii profesionale pe plan european. Știm că ESCO este o posibilitate foarte bună, un format IT care poate fi accesat pe platformele online, un instrument pe care eu îl sprijin. Potențialul ESCO înseamnă că înseamnă în acest moment, de exemplu, traducerea automată a pregătirilor profesionale, însă deosebirile în statele membre sunt în continuare uh, pregnante. În legătură cu ECOM, eu fusesem uh, raportor pe acest subiect în Parlamentul European și în momentul respectiv insistasem asupra caracterului voluntar. Și este important să insistăm mai mult pe importanța uh, calității și să nu impunem standardul cel mai redus pe plan european. Din punctul de vedere al guvernanței, apoi, domnul Marinov a atras atenția asupra acestui lucru. Există grupuri de experți naționali, grupuri care lucrează foarte bine între ele și unii se tem că expertiza și calitatea, sau cel puțin o parte a expertizei și calității, vor fi pierdute. Aceste grupuri de experți au dovedit că funcționează foarte bine că reușesc să colaboreze foarte bine. Există anumite state membre unde colaborarea poate fi îmbunătățită și putem să garantăm o îmbunătățire a colaborării, spunând că Europass este un instrument rațional la care putem recurge mai mult. De urmare, dialogul între uh, autoritățile relevante din statele membre ar trebui să fie întărit, deci avem nevoie de coordonare, de cooperare și dacă plecăm de la aceste principii fundamentale și spunem că venim cu o nouă uh, definiție, uh, dacă plecăm de la principiul uh, unei participări voluntare, cred că vom reuși să obținem o propunere foarte bună și până la urmă sunt convins că vom ajunge la un consens între noi. Însă, consens nu înseamnă ignorarea realizărilor obținute până acum în statele membre. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule Man. Îmi permite și mie câteva cuvinte, pentru că eu sunt uh, raportor din umbră, din partea socialdemocraților, din Comisia pentru Cultură pe acest raport. În general, salut revizuirea Europass, pentru că există anumite puncte cheie care trebuie să fie revăzute și analizate mai îndeaproape. Ne dorim ca Europa să fie mai ușor folosit de utilizatori. Însă, pentru, a, pentru că acest instrument să fie atrăgător pentru un public mai larg, trebuie să fie mai uh, transparent. Știți foarte bine că 60% din oamenii întrebați uh, nu știau că există acest uh, instrument. Deci, există un potențial nefolosit din punctul de vedere al utilizatorilor și trebuie să ne asigurăm pe viitor că această problemă va fi rezolvată. Transparența competențelor, care este obiectivul exprimat al Europass, ar trebui să fie sporit dacă oamenii cunosc existența instrumentelor și a uh, servi- ser- unor servicii, dacă respectivele instrumente și servicii sunt cunoscute nu doar de cei care le folosesc. Pe de altă parte, așa cum a spus deja, câteva state membre, mai multe părți interesate și-au exprimat preocupările privind uh, modificările propuse vis-a-vis -vis de Europass, de crearea unui nou instrument aceste modificări nu au fost prezentate cu o foarte mare claritate, deci o să mă abțin să îmi exprim părerea legătură cu aceste preocupări în acest moment, însă trebuie să spun foarte clar că așteptăm mai multe detalii pe marginea acestor puncte din partea Comisiei Europene. Împărtășesc și eu preocupările leg- uh, privind uh, legătura creată între Europass și EQF, ESCO, Sistemul EQF este voluntar. ESCO se află în continuare într-o etapă pilot. Și aș uh, cere Comisiei să nu renunțe la grupurile de experți legate de Europol, Europas, Din punctul meu de vedere, participarea acestor grupuri de experți este necesară pentru a ne, pentru a ne asigura că aceste instrumente sunt de calitate și că sunt într-adevăr folosite. Acestea sunt comentariile mele în calitate de raportor din Umbra și acum aș dori să dau cuvântul doamnei Smolcova în numele grupului SID din Comisia pentru Cultura. Aveți cuvântul. Ďakujem pekne za slovo. Po oboznamení sa s návrhom Európskej komisie o spoločnom Vă mulțumesc, doamnă președintă. Am uh, studiat uh, propunerea comisiei și apoi am luat contactul cu câteva centre naționale pentru că am dorit să înțeleg cum a funcționat până acum Europass, am dorit să văd care sunt experiențele personale ale um, celor care au lucrat cu acest uh, instrument. Cred că cu toții ne dorim un uh, sistem online care să funcționeze, care să transmită cât mai ușor uh, ofertele de muncă pentru studenți, pentru cei care caută un loc de muncă. Ne dorim ca instrumentul Europa să fie moder- modernizat pentru a ține um, pasul cu schimbările permanentă de pe piața muncii și cu noile evoluții tehnologice. Suntem cu toții de acord că portofoliul Europass ar trebui să fie extins, ar trebui să se creeze o legătură mult mai puternică cu alte inițiative, cum ar fi cadrul european privind calificările și așa mai departe, însă există și preocupări, multe dintre ele bine argumentate, despre cum ar reuși să facă statele membre um, aceste modificări. Există în acest moment diferite centre de calificare naționale în statele membre, însă diferite instituții se ocupă de gestionarea tuturor acestor autorități. Deci, situația actuală ar trebui să fie analizată mult mai bine, și în, plecând de la concluziile care au fost trase în 16 state membre, să venim cu propuneri de modernizare, astfel încât pentru studenți, lucrători și patronat, aceste instrumente să funcționeze mult mai bine și, desigur, ar trebui să nu pierdem din vedere și statele care doresc să devină pe viitor membre ale Uniunii Europene. Mulțumesc, domnul Andrew Lever, din partea ICR, în numele Comisiei pentru Cultură. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte și doamnă președinte. Acesta este punctul de vedere general al ECR și doresc să încep prin a admite că această inițiativă are niște merite. Uh, și a fost de la bun început un uh, instrument util pentru a face o comparație clară între calificările uh, tinerilor și acest lucru a fost în avantajul tinerilor și al pieței muncii în uh, Europa. A îmbunătățit transparența și, cum spuneam, a fost un element pentru comparabilitate recunoscând în același timp mediile diferite culturale și educaționale. Dar deși toată lumea a reușit să um, arate elementele pozitive și vreau să spun că, într-adevăr, cadrul Europaz a fost un instrument util pentru utilizatorul final. Este important să păstrăm natura voluntariatului și să respectăm principiul subsidiarității. Cred că acesta este un element cheie Uh, mai degrabă să ne exprimăm preocupările, nu laudele, pentru că niciodată nu a, a fost concepută drept un instrument de strângere a datelor și orice mutare în această direcție are nevoie de consultări suplimentare și de o evaluare de impact. Cine este deținătorul datelor? Asta este întrebarea principală. Știm că este un subiect sensibil în uh, Parlament, și am văzut și în uh, Comisia pentru Cultură cât de sensibil suntem la uh, faptul că datele trebuie să fie protejate. Statele membre ar trebui să aibă propriile echipe care să lucreze acest la, cadru, ă, la acest cadru pe baza cunoștințelor lor aprofundate ale mediilor ă, respective și evaluarea instrumentelor ă, ESCO sau EQF, la care s-a referit și raportorul, este necesară pentru a evita uh, Uh, duplicarea și costurile suplimentare. Atunci când, încercăm, atunci când scopul nostru este să oferim simplificare și transparență pentru utilizatorul final. Am auzit ceva legat de obligatoriu. Dacă există vreun element obligatoriu aici, atunci uh, grupul nostru ECR și multe guverne uh, care sunt reprezentate în grupul nostru s-ar opune. Deci, în principiu, aș înțeleg motivația din spatele revizuirii uh, acestui cadru pentru a-l adapta la realitățile actuale și pentru a pune la dispoziție instrumentul Europass și grupurilor dezavantajate. S-a dovedit într-adevăr o inițiativă de succes, dar unul din motivele acestui succes a fost tocmai caracterul voluntar și trebuie să recunoaștem în continuare caracterul uh, voluntar al acestui instrument. Mulțumesc, doamna Signasca. Ďakujem veľmi pekne. Nakoľko už aj môj kolega z... Vă mulțumesc. Colegul din grupul ECR s-a referit la câteva aspecte, cum ar fi principiul subsidiarității și după ce respectarea principiului subsidiarității a fost amintită mai multe ori, permiteți-mi să mă refer la câteva aspecte pozitive. Salut această propunere. Cred că, într-adevăr, a venit momentul revizuirii Europass. Și oferta actuală este una limitată, respectiv tinerii și tinerii nu-și pot uh, prezenta uh, competențele decât într-un mod uh, limitat și ar trebui să um, obțină informații și despre alte posibilități de continuare a pregătirii profesionale. Mi se pare salutar faptul că se încearcă actualizarea formatului la noile posibilități uh, tehnologice și eventual ar trebui să ne să ținem seama și de mm, necesitățile uh, persoanelor care au diferite mm, disabilități, de exemplu, și noua platformă ar trebui să îi acopere și pe, să acopere și, aceste persoane cu dizabilități, care nu ar trebui să fie excluse. Toată lumea ar trebui să poată profita de posibilitățile oferite de această platformă. În plus, sarcina administrativă trebuie să fie limitată la maxim prin revizuirea propusă, nu trebuie să ajungem în situația care se întâlnește de prea multe ori, și anume de a crea o sarcină administrativă suplimentară pentru statele membre. Deci pe mine mă bucur această propunere de revizuire și aștept cu nerăbdare colaborarea cu raportorii din umbră. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Kilciuc. Not here. Care nu este aici? Atunci, domnul nu, e Nicolaus Ciuntis, care nici domnia să nu este prezent. Tania González Peñas atunci. Jill Evans? Nu. Dominic Bilde? Nu. It's not here. No. Da. Okay. Uh, then I give you the word to... <laughs> Atunci îi dau uh, din nou cuvântul domnului președinte Kammerwert. Herzlichen Dank. Uh, ich gebe jetzt das Wort an... Vă mulțumesc. Dau acum cuvântul altor colegi care au dorit să intervină. V-aș ruga să respectați uh, un minut, două minute. Uh, prima are cuvântul doamna Moren Șartie. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Este un subiect extrem de important, într-adevăr. Europass este fundamental și după 10 ani chiar ne putem permite să facem o revizuire eficientă a acestui instrument. Ce s-a schimbat în 10 ani? A apărut o criză economică care a măturat lumea întreagă, dar și Europa, și ca atare acum avem foarte mulți tineri și concetățeni care sunt în căutarea unui loc de muncă și care au trecut prin uh, experiențe în afara vieții profesionale sau care au fost nevoiți să-și găsească un loc de muncă care nu ținea de pregătirea lor. Deci cred că este important să avem această revizuire a Europas și să avem un uh, mijloc de a adapta acest instrument pentru a integra competențele care au fost dobândite în afara lumii uh, formării profesionale sau formării continue sau a educației, chiar și dincolo de lumea profesională. Deci să integrăm competențe dobândite chiar și în afara acestor cadre, acasă, în asociații, pentru că trebuie să îmbogățim uh, CV-urile și să putem reintegra în, loc, în câmpul muncii mai mulți concetățeni. Europas nu este un sistem care trebuie să meargă independent, ci este un sistem care vizează integrarea oamenilor în câmpul muncii și tocmai de aceea consider că e foarte bine să avem un grup de experți naționali, pentru că acești experți naționali sunt uh, în legătură cu realitățile din teren. Și mie asta mi se pare cel mai important la acest dispozitiv. Mulțumesc! Ja, vielen herzlichen Vă mulțumesc, doamna... Dar acum tu, doamna Șoidro. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Cred că s-a spus deja destul de multe despre nevoia de a Europas. Și aș dori să adaug un lucru pe care l-a spus și Comisia și care mie mi se pare util, și anume, o folosire mai bună a potențialului sistemului digital, pentru că acesta crește accesibilitatea la locurile de muncă pentru cei care trebuie să fie văzuți, practic, pe piața muncii. Europa se ajută pe acești oameni, le oferă mobilitate și le oferă o cale de recunoaștere a calificărilor, pentru că sistemele digitale nu sunt folosite atât de mult și acesta este scopul principal al Comisiei și al statelor membre, tocmai să introducă și aceste aspecte. Aș vrea să mă concentrez asupra digitalizării sistemului și a unei accesibilități mai mari a sistemului digital, pentru că este un lucru fezabil și statele membre nu s-ar opune. Vă mulțumesc. Are cuvântul Helga Trupel din Comisia pentru Cultură. A certain need for revision of the Europass da, și eu consider că trebuie uh, să revizuim uh, acest instrument, pentru că nu avem nevoie de un instrument nou-nouț, ci avem nevoie de câteva modificări ale instrumentului inițial. Și nu ar trebui să periclităm subsidiaritatea atunci când aceasta funcționează, dar pe de altă parte să vedem că există o nevoie pentru o cooperare europeană mai bună și un nivel de organizare mai mare. Și aș dori să subliniez acest lucru. În ceea ce privește conținutul, cred că este esențial ca oamenii să aibă ocaziile adecvate pentru a dobândi um, calități și calificări care să fie orientate către viitor inclusiv cele care sunt necesare pentru economia verde și circulară. Deci uh, susținem aceste sectoare orientate către viitor. Este deci clar că există o nevoie pentru dezvoltarea acestor uh, abilități soft și aș vrea să includem uh, și aceste abilități și să includem și recunoașterea abilităților neformale, neoficiale. De asemenea, trebuie să ținem cont și de activitățile care, uh, activitățile adulților care ajută pe cei care nu participă în mod formal la un sistem educativ. Deci să nu avem o perspectivă îngustă, ci să includem pe toată lumea și de aceea recunoaștem conceptul de employability, de ocupabilitate, dar cred că este important să mergem dincolo de asta, pentru că dacă oamenii au posibilitatea să învețe, asta ajută la dezvoltarea economiei europene. Și ca atare, atunci când vorbim despre calificări, abilități și uh, experiență profesională în Europa, trebuie să ne asigurăm că se includ și abilitățile soft și cele nedobândite în mod formal. Vrem să asigurăm accesibilitatea Europass, care să poată fi folosit și de oamenii aflați în situații mai vulnerabile. Și, de, și uh, solicităm implicarea tuturor actorilor interesați, inclusiv uh, uh, organizațiile de tineret, instituțiile de învățământ și organizațiile care lucrează la formarea pe tot parcursul vieții. Mulțumesc! Vielen herzlichen Dank. Mam Schönikow, bitte. Mulțumesc, doamna Șenicova. Mulțumesc, doamna președinte. În primul rând, aș dori să vorbesc în numele Comisiei pentru Educație. Pentru noi uh, era foarte important să putem lucra pe marginea acestui raport pe picior de egalitate cu colegii de la EMPLă. Creșterea competențelor cetățenilor europeni era uh, extrem de importantă în uh, acest uh, sens și de aceea credem că problema ar putea, această uh, reglementare ar putea regla și problema șomajului crescut. Programul Comisiei, acest nou program de competență pentru Europa, este așteptat de foarte multă vreme și atrage atenția asupra nevoii de a reînnoi sistemul Europass ținând cont în același timp de contextul economic și social. Proiectul este extrem de ambițios pentru că suntem uh, incapabili să prevedem viitoarele nevoi ale pieței. Competențele necesare astăzi nu sunt neapărat aceleași care vor fi necesare și peste 10 sau 20 de ani. Deci, din acest punct de vedere, este extrem de important, după părerea mea, ca formarea cadră, să avem uh, o formare care să încurajeze cetățenii să se implice și să fie responsabili, deci să dobândească competențe pentru a putea fi uh, uh, angajați cât mai ușor. Deci trebuie să avem o poziție critică, o poziție creativă și trebuie să luăm niște decizii luminate, dacă se poate spune așa. Într-o epocă digitală trebuie să uh, Uh, ținem întotdeauna cont uh, și să facem o distinție între fapte și părerile personale. Nu putem reuși decât dacă avem o uh, abordare holistică și individul trebuie să fie în centrul acestui proces și nu în ultimul rând accesul la studii și la competențe trebuie să fie egal pentru toți, inclusiv pentru categoriile cele mai vulnerabile. Pur și simplu pentru că toate documentele pe care le creăm nou, noi au ca simplu scop uh, ieșirea din umbră a anumitor uh, cetățeni inclusiv cei care sunt mai puțin educați și aceștia trebuie să fie angajați direct în proces. Programul de competențe propus de comisie nu prevede niciun fel de mecanism de luptă împotriva uh, împotriva discrepanțelor care, este, care apar din ce în ce mai mult. Există mm, sute de mii de, de cetățeni care nu sunt nici măcar uh, alfabetizați și uh, o singură, singura cale de a depăși această problemă este să investim într-un sistem de educație care să includă pe toată lumea și care să răspundă la provocările sociale și să asigure un acces egal Uh, tuturor, încă de la vârsta preșcolară, pentru că accesul la educație este un drept fundamental al omului și deci tot ce apare în uh, uh, Tot ce apare în, aceste, în acest cadru este că fiecare trebuie să aibă capacitatea de a dobândi aceste aptitudini soft, inclusiv digitale, și să se implice să facem o separare între fapte și convingeri. Deci, suntem cu toții convinși de importanța studiilor, uh, de a formării continue și trebuie ca responsabilitatea să fie partajată de personalul din învățământ și de angajatori în același timp. Din păcate, având în vedere că frecventez diverse medii, văd că angajatorii nu au această cultură, nu au această convingere că trebuie să formeze uh, într-un mod permanent angajații. Și de aici apare și această contradicție. Pe de o parte, există salariați, salariați care doresc să evolueze, dar uh, angajatorii doresc ca această evoluție să se întâmple în afara programului de lucru. Deci trebuie să ne gândim la studii independente pentru ca persoanele să poată să evolueze pe tot parcursul vieții. Și nu în ultimul rând vreau să mă refer și la personalul din educație, pentru că nu trebuie să dezvoltăm doar o infrastructură tehnologică, ci trebuie să investim mai ales având în vedere consecințele crizei, trebuie să investim în personalul din educație, pentru ca ei înșiși să fie competenți, să se poată servi de tehnologii și să formeze la rândul lor uh, elevii. Bun, o să mă opresc aici. Poate că mai târziu o să pot să revin. Uh, da, o să revenim la agenda privind competențele. Vă mulțumesc. Trebuie să-mi cer scuză. Pe hârtia mea, pe documentul meu, doamna Merinda, nu se preciza faptul că sunteți raportoare din umbră. Vă dau cuvântul acum și vă rog, cer scuze din nou. Merci, Madame la Présidente. Mulțumesc, doamna președinte. Ca raportor din umbră de la Comisia Emplă, uh, uh, vă mulțumesc foarte mult că mi-ați dat cuvântul, pentru că voiam să fac o observație. Acest instrument suplimentar ar merita să fie clarificat din punctul de vedere al scopului, pentru că dacă privim mai cu atenție, vedem că avem un instrument uh, uh general, EURES, avem un instrument pentru uh, competențe, cartea albastră, și avem acest dispozitiv uh, adițional care ar trebui să-și regăsească locul și dacă îl privim mai îndeaproape, în 2016, evaluarea pentru 2013-2016 arată că 27 de milioane de vizite au avut loc pe site-ul, uh, pe site-ul respectiv, 19 milioane de CV-uri au fost create și din acestea, 50% dintre persoane ne spun că au uh, beneficiat de un uh, interviu pentru formare, dar nu se știe câți au beneficiat în cele din urmă de un loc de muncă. Ne întrebăm, deci, și care este uh, locul celor care nu sunt alfabetizați și a celor 12 milioane de șomeri pe termen lung care au un nivel slab de competențe și în ce măsură pot ei să folosească acest dispozitiv. Uh, pentru ceilalți este un instrument cu acces liber, poate să fie folosit indiferent de naționalitate sau de țara de reședință și considerăm că este o nouă cale de imigrare până la urmă și tocmai de aceea Dominic Bild în uh, cadrul Comisiei CULT și eu, în cadrul Comisiei Amplă, vom fi extrem de vigilente în ceea ce privește dispozițiile care vor fi adoptate și propunerile care vor fi făcute. Mulțumesc! Herzlichen Dank, Silvia Costa. Vă mulțumesc, Silvia Costa, pentru Comisia pentru Cultură. Eu eh, cred că, tornando a Europass, că credo că stiamo ancora discutendo di Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Cred că în continuare discutăm despre Europass, nu-i așa? Nu există nici cea mai mică îndoială că este o actualizare utilă a instrumentului care acum datează deja de 10-13 ani și are într-adevăr nevoie de actualizare, dar cred că avem nevoie de o coordonare <coughs> europeană mai mare și cred că există câteva îngrijorări din partea statelor membre. Pentru că acestea se tem de costuri crescute și de poveri administrative sau operaționale și de încetinirea ritmului de lucru. Europa, în multe cazuri, nu este aplicat pe deplin. Trebuie să adaptăm aceste instrumente din diverse motive. În primul rând, documentarea online, documentațiile online. Aceste servicii sunt extrem de importante. Avem nevoie să avem și o integrare cu celelalte servicii, EFSCO și EURES, pentru că toate trebuie să fie uh, integrate la rândul lor cu uh, rețeaua de sprijin pentru uh, abilități. Și trebuie să avem și interoperabilitate. Este un proiect extrem de ambițios și de aceea cred că trebuie să fie um, monitorizat îndeaproape și n-ar trebui să uităm nici de experții naționali care au permis multe schimburi de informații între țări și care au făcut o treabă foarte bună până în acest moment. Cred că este important să avem și aceste calificări și abilități non-oficiale care să fie recunoscute. Asta este un punct de vedere extrem de important pentru noi. Mulțumesc! Vă mulțumesc. Aș dori să dau cuvântul reprezentantului Comisiei, domnului Eckert, dacă dorește să intervină. 3-4 minute, dacă doriți. Yeah, thank you. Um, uh... Mulțumesc foarte mult. Ceea ce am înțeles eu în urma dezbaterii este că există un consens în ceea ce privește nevoia de actualizare, de modernizare și am înțeles că există un context, un uh, consens și în ceea ce privește motivația și direcția în care trebuie să mergem și interpretarea reacției statelor membre. Dacă ne uităm la reacția statelor membre, acestea pot fi grupate în trei domenii. Neînțe- neînțelegeri, ESCO și uh, Uh, guvernanță. Astea sunt și subiectele care au fost menționate aici. În ceea ce privește neînțelegerea, neînțelegerea este legată de caracterul deciziei. Decizia nu presupune niciun fel de obligație pentru statele membre. Deci tot ce s-a spus că trebuie să păstrăm subsidiaritatea și că ar trebui să fie un lucru voluntar, Asta este, de fapt, propunerea Comisiei. Deci noi nu am venit cu niciun fel de propunere care să introducă un caracter obligatoriu la nivel uh, național. Unde au apărut câteva neînțelegeri, ca să vă dau un exemplu. Atunci când vorbeam de folosirea ESCO Europass, bineînțeles acest lucru este logic, pentru că atunci când vorbim despre Europass, vorbim despre sisteme diferite de clasificare în statele membre și atunci ESCO ar fi instrumentul de traducere, dacă vreți. Dar acesta poate fi folosit doar la nivel european. Poate fi folosit și la nivel uh, de stat membru, dar nu există niciun fel de obligație la nivel de stat membru. Deci, cred că acest lucru a fost deja clarificat cu statele membre la nivelul Consiliului și de aceea sper că vom putea înregistra progrese aici. Uneori, scrisoarea, a fost citată scrisoarea din partea celor 14 ă, state membre, care la nivel de atașați au transmis câteva îngrijorări. Pe unele dintre ele le-am ă, rezolvat deja. În ESCO, v-am spus, e vorba de o clasificare și am înțeles și din declarațiile dumneavoastră că, în principiu, ă, instrumentul este unul bun și, deci, întrebarea se pune cum putem uh, reformula acest instrument în cadrul deciziei. Lucru care este în momentul de față în dezbatere. Nu în ultimul rând, guvernanța. În momentul de față avem trei rețele ale statelor uh, membre. Euroguidance, EQF și punctele naționale de contact și uh, centrele de ghidare pentru Europass uneori în unele statele membre toate se reunesc într-o singură organizație, alteori sunt organizații separate și așa mai departe. Problema este cooperarea dintre aceste rețele. Nu vreau să comentez acum calitatea muncii individuale, ci cooperarea între aceste uh, rețele este practic inexistentă. Și pentru viitor acest lucru nu este deloc optim și nu este optim nici din punctul de vedere al sprijinului, pentru că toate aceste organizații sunt finanțate din bugetul european. Și, ca o paranteză, nu există costuri administrative pentru statele membre implicate. Toate sunt plătite din bugetul european. Și pentru aceste trei uh, rețele avem mai multe milioane anual pentru, pentru perioada de programare actuală. Și rezultatul este că Comisia trebuie să emită 110 uh, acorduri în medie, uneori vorbim de 10-20 mm, de mii de euro și nu nu se pare că este o gestionare eficientă a bugetului. Avem uh, o necheltuire a bugetului care ajunge la milioane de euro și noul uh, sistem ar uh, ajuta statele membre, ar ajuta statele membre să um, aloce mai eficient bugetul. Nu dictăm statelor membre ce să facă, ci le spunem cum pot interacționa la nivel european și la nivel național. Și cred că statele membre ar trebui să fie receptive la asta. Nu în ultimul rând, care sunt obligațiile statelor membre? Obligația lor este să participe la platforma pentru cooperare și acolo plătim toți experții, să crească eficiența, așa cum am menționat mai devreme, și nu în ultimul rând să promoveze niște standarde Europass. Nu cerem mai mult de la statele membre și cred că acestea sunt niște solicitări destul de corecte și ca atare aș vrea să subliniez caracterul uh, care privește spre viitor al propunerii noastre, pentru că este esențial. Și din ce am înțeles, acest lucru a fost menționat și că, de către dumneavoastră. Mulțumesc! Vielen herzlichen Dank! Vă mulțumesc! În încheiere, aș da din nou cuvântul celor doi uh, raportori. Dacă este posibil, vă rog să vă limitați la un minut. Nu mai avem foarte mult timp pentru că la 16.30 trebuie să terminăm. Și începem cu ordinea invers. În primul rând are cuvântul domnul Man, după care va urma domnul Marinov. Vă mulțumesc. Un minut este un obiectiv foarte ambițios. Învățarea pe parcursul întregii vieți este un obiectiv foarte important și mă bucură faptul că nu se dorește introducerea unui nou set de instrumente, ci să avem un instrument care să permită o mai bună cooperare, o mai bună coordonare, ceea ce este deosebit de important. Mă bucură faptul că majoritatea lumii a cerut continuarea activității acestor grupuri de experți care au funcționat foarte eficace până acum sarcina administrativă trebuie să fie limitată în orice, în orice, scen, în orice scenariu. Domnul Eckhart, din partea Comisiei, a spus foarte clar că nu, obiectivul nu este crearea unui nou instrument, ci profitarea de bunele experiențe acumulate deja. În detaliu rămâne de văzut dacă putem renunța la anumite preocupări pe care le-am mai exprimat până acum. Ne dorim cu toții să ajungem la un bun standard european și dacă aceste mesaje pe care le-am transmis uh, vor deveni punctul de plecare pentru munca noastră viitoare, sunt convins că vom obține un rezultat final pe care să-l acceptăm cu toții. Vă mulțumesc. Apropo, ați reușit să respectați minutul respectiv. Domnul Malinov. Discussion, uh, Mulțumesc foarte mult pentru această discuție. S-au, uh, s-a făcut referire la lucrurile cele mai importante și am avut uh, o prezentare pozitivă din partea Comisiei, fapt pentru care vă mulțumesc, pentru că e foarte important să se vorbească despre chestiunile cele mai importante, îngrijorările cele mai importante. Este important mai ales când statele membre au unele suspiciuni în loc să ridice aceste probleme, nu fac decât să presupună că lucrurile sunt cât de rele se poate. Acum ați spus că, foarte clar că nu există niciun element obligatoriu fiind, și este foarte bine fiindcă toată lumea acum aude acest lucru și cred că unele poziții se vor mai uh, schimba. Apoi avem un consens general, e nevoie de reînnoire și avem, bineînțeles, un punct de plecare pentru un compromis. Vă mulțumesc! Vielen herzlichen Dank. Vă mulțumesc. Aș dori să vă mulțumesc pentru această primă dezbatere. Să vă atrag atenția care este următorul uh, calendar. 23 martie, înainte de masă, avem o nouă reuniune com- comună a Comisiilor pentru Cultură și pentru Ocupare, ocazie cu care va fi prezentat proiectul de raport 30 martie, ora 12, este termenul limită pentru depunerea amendamentelor, care urmează să fie discutate în data de 25 aprilie, din nou cu ocazia unei reuniuni comune a celor, celor două comisii. Votul este prevăzut pe săptămâna 21-26 uh, iunie nu este sigur când uh, vom ajunge cu acest raport în plenară, însă oricum ne vom mai uh, ne vom întâlni din nou pentru a discuta în continuare acest punct și acum dau din nou cuvântul colegei mele. Mulțumesc, trecem la punctul 4. Este vorba despre agenda privind noile competențe revizuirea Europasului este un element într-un cadru mai amplu, și anume inițiativa cuprinzătoare a Comisiei, numită um, Agenda Noilor Competențe pentru Europa, care lansează mai multe acțiuni pentru a se asigura că învățarea pe parcursul vieții și îmbunătățirea competențelor este accesibile cetățenilor europeni. Euro, europeni. 70 de milioane de europeni nu um, au competențe de citit și scris adecvate. O cifră foarte mare, apoi persoanelor cu, persoanele cu uh, competențe aritmetice defectoase este și el foarte mare, peste 12 uh, milioane de persoane șomere pe termen lung sunt uh, cu probleme în aceste competențe. Deci, iată, um, acest, această agenda este foarte importantă și deține foarte multe elemente, de la Europass până la calificările pentru migranți, pentru azilanți și uh, are ca scop îmbunătățirea competențelor care sunt disponibile persoanelor, oferirea de noi competențe necesare, cum ar fi cele digitale. Acestea fiind spuse, iată doar cu titlu informativ uh, aceste cuvinte de început. Uh, dau acum cuvântul Petrei de la Comisia pentru Cultura. Ja, ganz herzlichen Dank. Vă mulțumesc. Fără competențele statelor membre, fără a pune sub semnul întrebării competențele statelor membre privind politica educațională, cred că Uniunea Europeană trebuie să se ocupe de uh, Uh, provocări comune, cum ar fi numărul tot mai mare de elevi care părăsesc uh, școala, uh, excluziunea socială, faptul că curriculum, curicula școlară nu ține seama de necesitățile de pe piața muncii, tocmai pentru a asista statele, asista statele membre în eforturile de a adapta și de a actualiza sistemele educaționale, astfel încât pe întregul plan al Uniunii Europene să garantăm o viață mai bună. Pentru garantarea tuturor formelor de educație um, formală și informală, trebuie să dăm o importanță mai mare competențelor. În Comisia pentru Cultură suntem convinși de faptul că um, principalul obiectiv al uh, educației nu este crearea unor lucrători perfecți, ci educația este o valoare în sine. Așa cum se spune în declarația de la Paris, educația este deosebit de importantă pentru păstrarea valorilor fundamentale. Prin educație se, trans, se, se transmit valori de la o generație la altă generație. Fără educație nu, nu există posibilitatea unei gândiri libere, nu este posibilă dezvoltarea uh, Uh, personalităților individuale, nu este posibilă incluziunea socială și nu este posibil respectul și toleranța față de uh, alteritate. Prin educație, oamenii sunt pregătiți pentru a face față schimbărilor, să le transforme, să le dea caracteristici pozitive și astfel să devină cetățeni uh, europeni activi. Dreptul mare este deosebit de important ca atât Comisia pentru Cultură cât și Comisia pentru, uh, pentru Ocupare în comun să insiste asupra importanței acestei uh, teme. Aștept cu nerăbdare discuția pe care o să purtăm împreună cu dumneavoastră și dau cuvântul acum Maritei pentru a ne prezenta cei doi raportori. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum dau cuvântul raportorilor. Doamna Dlabaiova nu este prezentă, dar, dar este în sala domnului Nekov. Acum o să, o să vă dau și mai, o să vă dau mai mult timp, timpul pe care nu l-ați avut data trecută, sau acum. Aveți cam 4-5 minute, da? E bine? Aveți cuvântul. Извинявам се за това объркване, което беше станало, но... Mulțumesc și îmi pare rău pentru această neînțelegere. Dar Europasul face parte din cele, dintre cele 10 puncte și agenda pentru noile competențe cuprinde aceste 10 puncte. Iată, deci, de ce vreau să rezum ce am spus mai devreme. Competențele necesare de astăzi nu vor fi aceleași peste 10 ani. Iată de ce trebuie să punem accent pe persoană, pe persoana care întreprinde studii, pentru ca oamenii să poată dobândi competențe ce le vor fi utile mai târziu. Iată de ce e nevoie, de pildă, de, mult, de o perioadă lungă de reflexie, de o capacitate de discernământ în ceea ce privește sfaturile primite, Ceea ce nu s-a înțeles în comunicarea Comisiei în ceea ce privește această nouă agenda competențelor este lupta împotriva abandonului școlar, ceea ce ați spus și dumneavoastră. 70.000 de milioane, mă scuze, de persoane din, uh, în Europa sunt analfabete. Și noi trebuie să combatem acest fenomen încă din copilărie. Iar unul dintre subiectele importante pentru viitor îl reprezintă uh, învățarea neformală, să zicem așa. Credem că trebuie să dăm mai multă atenție inițiativei propuse, așa numita Upskilling Pathways, și să revizuim și propunerea Consiliului din 2012 de validarea chiului și în ceea ce privește educația neformală, neoficială. Unele țări uh, o duc foarte bine în acest domeniu, dar altele mai puțin. Iar noi trebuie să um, analizăm mai aprofundat acest proces de validare, fiindcă ține de o anumită finanțare din partea Uniunii Europene. În momentul în care se oprește finanțarea, nu mai putem să facem nimic pentru validarea acestor competențe. Iar crearea unui sistem de validare european reprezintă punctul cel mai important pentru că acest program de validare să fie încununat de succes. În Parlamentul European Vorbim foarte mult despre competențele digitale și de competențe antreprenoriale. Trebuie să fim foarte atenți și să punem capăt uh, acestui mit. Pentru că ce se întâmplă? La ora actuală, ce se face în școli nu schimbă competențele. După și din cauza crizei am micșorat uh, subvențiile pentru profesori, plata profesorilor în școli și asta nu pentru că nu mai avem profesori buni care să transmită mai departe cunoștințele. În, uh, în uh, structura STEM, inginerie și așa mai departe, uh, Acestea dau uh, elevilor uh, toate cunoștințele necesare pentru a putea să le dezvolte singuri apoi. Și um, învățământul profesional poate să capete mai multă impor, impor, importanță, fiindcă și prin acest proces se capătă uh, cunoștințe importante. Și astfel putem să consolidăm uh, competențele profesionale pentru ca apoi uh, elevii să învețe pur și simplu acolo o meserie. Și astfel asigur, le asigurăm acestor uh, elevi un viitor. Dacă ei vor să, să nu mai studieze după vârsta de 18 ani, e bine, îi ajutăm pe acești copii să se integreze mai apoi, după vârsta de 18 ani, pe piața muncii. Trebuie să vedem și să vedem cum stăm cu numărul de profesori și cu pregătirea acestora din uh, regiunile mai izolate. Trebuie să se îmbunătățească și competențele profesorilor, să ne gândim și la un fel de pachet de măsuri pentru învățământul oficial. Învățământul individual, uh, profesional, și învățământul precoce, am putea astfel, prin toate aceste metode, să-i pregătim pe copii, chiar dacă, bineînțeles, cerințele se vor schimba peste 10 ani. Iar acum vreau să dau uh, cuvântul și raportorului din umbră și Aș dori să uh, menționez niște puncte importante din, din uh, partea doamnei co-raportor, doamna la Baiova. În primul rând, dați-mi voie să îmi cer scuze, pentru că doamna Dlabaiova nu poate fi prezentă astăzi în numele său. Colega mea dorea să pună accentul pe estimările și privind competențele necesare pentru viitor. Mai întâi, formarea practică. Ce spuneam mai devreme cu privire la învățământul profesional merge în aceeași direcție, cred eu. Colega mea este de părere că educația practică este foarte importantă pentru formarea profesională. Și, în egală măsură, trebuie să se pune accentul peste antrepre- antreprenoriat. O formare pentru viață, pentru a te descurca în viață. Doamna Dlabaiova dorea, dorește să, găsești, să găsească bune practici, să există un schimb de bune practici pentru combaterea șomajului. Și uh, colega mea așteaptă cu nerăbdare colabora- colaborarea cu raportorii din umbră. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Iată, domnul Necov a vorbit și în numele doamnei Dlabaiova. Dau acum cuvântul doamnei Șoidrova. Aveți cuvântul. Eh, mulțumesc! Mulțumesc. Dați-mi voie să iau cuvântul ca raportor din umbra de la PP despre acest subiect, nou, agenda noilor competențe pentru Europa. Apreciez abordarea comisiei care dorește să fie pe cât se poate de complexă și pune accentul pe competențe, pe calificări care joacă un rol foarte important în contextul creșterii economice și ocupării forței de muncă în Europa. Consolidarea capitalului uman în Europa este principalul scop al acestei agende și cred că este o calea bună de urmat, este un obiectiv corect. Această agenda se bazează pe date anume, ați vorbit despre 70 de milioane de cetățeni care nu au ajuns la un nivel adecvat de um, educație. Iar, vă, iar eu vreau să vă spun că asta nu înseamnă că uh, nu uh, vor putea să ajungă niciodată în învățământul secundar, ci că sunt într-o sută de risc și că ar putea să nu-și găsească un loc de muncă. Primul instrument, garantarea, da, garantarea competențelor, face referire exact la acest uh, risc. Mă bucur foarte mult că acest uh, instrument permite garantarea competențelor și calificărilor. Este un pas foarte bun din partea Comisiei, fiindcă dacă nu ai niciun fel de competențe, uh, mai târziu în viață este foarte greu să-ți găsești un loc de muncă. Iar aici vreau să vă atrag atenția asupra unei situații noi pe care Comisia nu a putut să o include în acest document, fiindcă s-a întâmplat acest lucru în decembrie. Este vorba despre rezult rezultatele PESA 2000 PISA 2015 a fost publicate. Ați vorbit despre 70 de milioane de persoane care nu au competențe de bază eu vreau să vă spun că cifrele reale sunt chiar mai grave, fiindcă, din păcate, există mai mulți școlari care la vârsta de 15 ani nu au competențe de bază de scriere și citire. Noi avem uh, o țintă de 15%, deci reducerea numărului uh, școlarilor care nu au competențe de alfabetizare minime cu 15% la acum, procentul este de 20-30%, un procent foarte mare. Deci, iată, Comisia ar putea să se aplice asupra acestei chestiuni. Și al doilea instrument reprezintă revizuirea competențelor cheie. Și aici sunt de acord cu această măsură. Este vorba de revizuirea cadrului de, referi- de referire european eh, și instrumentul prin eh, competențele digitale numărul 4 și cadrul competențelor european, despre care am vorbit deja. Apoi avem eh, Uh, profilul pentru resortisanți din țări terțe, uh, un instrument pentru migrație și uh, la punctul 7 Europas și la punctul 8 combaterea exportului de materie cenușie. Iar aici Comisia nu propune nimic și nici nu pot să propună mare lucru. Haideți să spunem lucrurile pe șlau. Lucrurile pe șlau trebuie să să ne dăm seama că exodul de materie cinușie este o mare problemă. Asistăm la acest fenomen nu numai uh, dintr-o țară într-alta, ci și la nivelul unei țări. Deci combaterea acestui fenomen este o sarcină importantă nu numai pentru Comisie, ci și pentru statele membre. Apoi, punctul 9, cooperarea sectorială și 10, monitorizarea deținătorilor de diplome universitare. Este important să uh, vedem ce fac acești tineri după ce au terminat facultatea și cât de eficiente sunt aceste diplome. Pentru că și aici avem o țintă. 40% dintre absolvenții, de, din, 40% din populație să fie absolvenți universitari. Da, propunerea are niște puncte forte, niște obiective anume, țintind niște obiective anume, dar sunt și riscuri am enumerat 10 instrumente principale, riscă să propunerea este prea ambițioasă. Dacă ne, ne-am fi concentrat doar pe câteva obiective, poate am fi reușit uh, să obținem mai multe rezultate, dar această, uh, această propunere este atât de largă, cu atât de multe elemente, încât cred că uh, nu este fezabil să ne închipuim că l-am putea atinge până în 2020. Sunt de acord cu direcția generală, dar cred că pur și simplu nu este realist să se aplice toate aceste lucruri în mod eficient. Mai târziu o să fac uh, niște recomandări în ceea ce privește reducerea obiectivelor. Și uh, voi mai adăuga și alte lucruri privind această agendă, de pildă accentul pus pe profesori, pe educatori pedagogi, fiindcă dacă vrem să consolidăm competențele, dacă vrem să ne concentrăm asupra capacității de inserție profesion- de integrare profesională, pe uh, revitalizarea competențelor cheie, nu putem să facem nimic dintre toate acestea fără ajutorul profesorilor. Și dintre aceste 10 instrumente, repet, 10 instrumente, niciunul nu pune accentul pe profesori. Și asta este o mare greșeală. Bineînțeles, e nevoie să spunem că agenda noilor competențe nu elimină toate propunerile făcute deja de comisie până acum în uh, agenda privind educarea și formarea. Iar de adevăr, acolo se, se dă atenție mai multă profesoră, dar această agenda noilor competențe, în care nu se face nicio referire și nu se sprijină niciun fel pro- profesorii, se comite, iată, o mare greșeală după părerea mea. Mulțumesc. Emilian Pavel nu este aici. Nu-l înlocuiește nimeni, dar domnul Lever. Aveți cuvântul. Nu Lever este în sală. Mulțumesc. ECR-ul a sprijinit întotdeauna acțiuni pentru crearea de noi locuri de muncă și de, pentru consolidarea competențelor. Trebuie să ținem cont și de problema îmbinării competențelor cu, cere, cu solicitările pieței. Dar aici subsidiaritatea joacă un rol foarte important. Trebuie să se cunoască foarte bine care sunt nevoile la nivel local, și uh, care sunt uh, lacunele de competențe existente, Astea sunt, toate sunt foarte mai importante decât uh, o mare structură. Trebuie să treacă de la vorbe la fapte, că tocmai așa vom ajunge la rezultate în toată Europa. ECR-ul, deci, până acum s-a arătat mai sceptic și uh, s-a, această și nu, nu salutăm folosirea de noi uh, noi mijloace financiare într-o situație în care uh, deja resursele financiare și din contribuțiile naționale sunt uh, foarte strâmtorate, haideți să nu îngreunăm povara financiară. Și acesta fiind spuse, ce a spus doamna Șodrova privind accentul pus uh, în acest document este foarte important și noi vom încerca să punem accentul acolo unde este necesar, într-un mod constructiv, bineînțeles. Mulțumesc. Ilian Cuciuc nu este prezent. Nicolaus Schultis, nici el nu este aici. Doamna Trupel acum va lua cuvântul în numere verzilor. Mulțumesc! Aș dori să revin la punctul pe care l-am amintit în momentul în care am discutat reformarea Europas. Este vorba în mod special de concepția noastră a educației. Știm cu toții că educația este deosebit de importantă pentru a îți găsi un loc de muncă, însă în numele Comisia pentru Cultură, așa cum a spus și Petra, educația este mult mai importantă decât a te ajuta să găsești un loc de muncă. Și deci este important să insistăm asupra importanței fundamentale a educației din punctul de vedere al viitorului în general și să nu examinăm educația doar din această perspectivă a ocupării, a găsirii unui loc de, loc de muncă. Și în învățarea informală, educația informală este deosebit de importantă, pentru că s-a amintit faptul cât de mulți tineri există în continuare care sunt uh, analfabeti sau au dificultăți de a se, de a se integra pe piața muncii. Uh, din această perspectivă, agenda noilor calificări poate să aibă uh, un rol mai mare, trebuie ca aceasta să fie orientată mai degrabă înspre uh, necesitățile tinerilor uh, de acest gen care trec printr-o perioadă dificilă și uh, este un lucru important pe care nu trebuie să-l pierdem din vedere atât când vine vorba despre Europa și, și atunci când vine vorba de această nouă agendă europeană pentru competențe. Mulțumesc, Rosa D'Amato. Testul european e rapido, cambiamento, cu regiuni... Mulțumesc. Se schimbă lucrurile foarte rapid în Europa, mai ales cei care au suportat greul crizei și austerității și această agendă poate să ofere ajutor uh, oamenilor în găsirea unui loc de muncă, în accesul pe piața muncii. Este nevoie de o actualizare și o îmbunătățire constantă a competențelor pentru a avea acces la uh, locuri de muncă bine plătite, pentru a îmbunătăți și calitatea vieții persoanelor uh, active în câmpul muncii. Avem nevoie de un, uh, un uh, nivel minim de competențe și de formare continuă dacă dorim să să schimbăm situația procentului de analfabetism, analfabetism în Europa. Trebuie să avem o abordare trebuie să avem o abordare mai pe termen lung a politicilor de ocupare, fără să devină acesta un uh, element de propagandă, unde rezultatele practice nu pot fi măsurabile și uh, nu este clară care este calitatea pe care o oferă acestea. Dacă și trebuie neapărat să avem o abordare pe termen lung, cum spuneam. Vă mulțumesc. Thank you. Uh, mulțumesc. Dominic Bilde și Mara Bizoton nu sunt aici. Domnul Marta are cuvântul. Nu, domnul Marta nu ia cuvântul. Dank und Doamna Camerevert, vă mulțumesc. Eu aș dori să dau cuvântul direct colegului Man, cu rugămintea de a nu pierde din vedere ceasul. Um, vă mai pot pune la dispoziție doar un minut, pentru că dacă nu, um, o să fim foarte, o să avem o întârziere foarte mare. Da, o să încerc Colega Trupăr și doamna a Comisiei pentru Cultură ne-au atras uh, atenția asupra conceptului uh, de educație în, uh, în general. Mă bucură faptul că în cele din urmă am ajuns la un echilibru foarte bun între educație și ocupare. Eu aș dori să mă concentrez pe subiectul părăsirii școlii de către tineri când un tânăr spune că, mai de, că preferă să um, aibă, să găsească un loc de muncă decât să continue școala, tocmai pentru a, găs- pentru a câștiga, câștiga bani mai, mul- mai mulți. Trebuie să găsim motivația potrivită pentru, pentru tineri. Există un uh, instrument financiar european care poate fi util din acest punct de vedere, Fondul European uh, uh Social. Deci, cred că Trebuie să găsim instrumentele potrivite pentru a oferi tinerilor posibilitatea de a își termina școala și de a găsi un loc de muncă după aceea, pentru că întotdeauna um, este important să includem toți copiii în uh, întreaga uh, societate și vedeți că am reușit să mă limitez la 1 minut și 11 secunde. Mulțumesc, doamna Rajewicz. Bardzo Pani Przewodnicząca. Szanowni Państwo, po pierwsze chciałabym <clears throat> powiedzieć, że ta agenda jest bardzo potrzebna i że związek... Vă mulțumesc. Aș dori să spun că acest subiect este foarte important, mai ales pentru tinerii care caută un loc de muncă. Competențele, calificările depind deseori de factori externi. Și talentul personal este important, însă există și alți factori care contribuie la competențele pe care le ai. Și nu întotdeauna școala pe care o urmezi um, este atât de importantă. În colaborare cu state terțe, trebuie să ne gândim și la problema reprezentată de migrație. Mi se pare un uh, element foarte important, mai ales când discutăm despre competențele de bază. 20% din, dintre persoane au, dispun de o formație de bază, diferită de, desigur, de la o țară la, la alta. În anumite state ajungem la 40%, la un procent de 40%, când vine vorba de, de studiile superioare, în altele până la 11%. Deci este important, mi se pare mie, să ne concentrăm pe uh, formarea de bază, la educația de bază. Și există experiențe uh, diferite între statele membre când vine vorba de uh, cum este combătut uh, analfabetismul. Acestea sunt lucrurile asupra cărora cred că trebuie să insistăm mai mult. Vă mulțumesc. Dau din nou cuvântul domnului Eckhart din partea Comisiei Europene. V-aș ruga, dacă este posibil, să nu depășiți uh, patru minute. Aveți cuvântul, domnule Eckhart. Vă mulțumesc, cred că voi reuși. Am două remarci sau două categorii mai largi de remarci. În primul rând, uh, motivul care stă la baza uh, acestei agende privind noi competențe. Comisia, în mod intenționat, s-a concentrat asupra um, pregătirii uh, profesionale, astfel încât oamenii să-și poată găsi mai ușor un loc de muncă. Nu, dori, nu am dorit să neglijăm importanța educației din alte puncte de vedere, dar avem o am avut o agendă cuprinzătoare de cooperare cu statele membre, tocmai pe acest punct. De, ați amintit declarația de la, de la Paris și nu a trebuit să re- repetăm toate aceste elemente care se regăsesc deja în declarația de la Paris. Și, desigur, Comisia a prezentat și o agendă de modernizare a educației și în rândul obiectivelor Europei 2020 există anumite elemente pe care nu am dorit să le repetăm. Tocmai de aceea ne-am con- concentrat pe acest aspect al uh, unei mai bune angajări. Pentru că acesta era elementul lipsă din strategia noastră de a crea o legătură între șomajul rândul tinerilor și educației. Și am dorit să insistăm asupra acestui aspect, concentrându-ne pe anumite zone, probleme foarte bine uh, definite. Am identificat aceste arii problematice și am propus acțiuni în aceste domenii. De exemplu, un nou element în această agentă este o implicare mai puternică a angajatorilor, astfel încât angajatorii să se implice mai mult în educație, într-o mai bună pregătire profesională a lucrătorilor și astfel ajung la a doua remarcă și anume, și anume importanța agendei privind competențele pentru viitor. Unii discută despre o a treia, a patra revoluție industrială, unii vorbesc despre conceptul Industria 4.0, transformare digitală, viitorul muncii și așa mai departe. Este evident că intrăm într-o etapă în care mediul de muncă se va transforma în mod profund și este bine, evident că trebuie să investim mai mult în forța de muncă actuală și în forța de muncă viitoare, adică în generația tânără. Și trebuie să spun că la un an după publicare, tot mai multe organisme internaționale. Dacă uitați uh, ce se discută la G20, la Forumul Economic de la Davos, investițiile în competență devin uh, o parte esențială a răspunsului provocărilor viitoare. Deci, aș dori să vă mulțumesc pentru comentariile care au spus că trebuie să ne axăm mai mult pe viitor. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule Eckhart. Și dau din nou cuvântul raportorului, însă nu mai mult de un minut. mulțumesc Petra. Mulțumesc, Petra cred că mergem în direcția cea bună. Având în vedere ce am auzit de la reprezentantul Comisiei Europene, pentru că mergem, avem aceeași intenție. Și aș vrea să spun că în centru noi punem uh, competențele dobândite de individ. Nu știm ce se va întâmpla după aceea, nu știm care va fi uh, rezultatul evoluției digitale, care vor fi competențele care vor fi necesare pentru a-ți găsi un nou loc de muncă. Deci trebuie să investim cel mai mult în individ, în persoană și cred că trebuie să punem accentul asupra formării profesionale, a evoluției acestor studii duale pentru că doar așa vom reuși să avem persoane care să aibă o profesie, dar care să aibă în același timp și competențe și care să fie deci mai bine înarmați pentru viitor. Și aș vrea să nu uităm ceea ce este absent din uh, comunicarea privind raportul, comunicarea făcută de Comisia Europeană. Și anume că ar trebui să ne gândim în continuare la problema abandonului școlar pentru a evita ca în uh, Uh, peste ani să avem milioane de oameni care să nu poată să scrie sau să citească. Mulțumesc! Ja, vielen herzlich. Vă mulțumesc. Cred că am avut în ambele cazuri o primă dezbatere foarte rodnică și vă aduc din nou aminte care este calendarul. Proiectul de raport va fi discutat în data de 23 martie, înainte de masă, cu cadrul unei reuniuni comune. Din nou, termenul limită de depunere amendelor ora 12 în data de 30. În data de 25 aprilie vor fi discutate toate aceste amendamente într-o reuniune comună. 21, 22, 27 iunie vor fi zilele în care vom vota acest raport. După cum am spus, încă nu știm sigur când vom ajunge cu acest raport în plenară, însă în mod evident va fi după ce vom vota aceste rapoarte în comisie. Cam atât din partea mea și dau din nou cuvântul doamnei Ulskov. Mulțumesc, Petra. Într-adevăr, vom avea mai multe asemenea reuniuni uh, comune, Comisia Cultură Ocupare, următoarea reuniune comună, 23 martie, 23 martie între orele 9 și 12.30. Vă mulțumesc și acum o să continuăm doar reuniunea Comisiei pentru Ocupare, însă toată lumea care dorește să participe este binevenită. Doamna Camerăvert, o comunicare scurtă a uh, membrilor Comisiei pentru Cultură. Uh, aveți liber acum, cu excepția coordonatorilor, care trebuie să ne întâlnim în uh, sala PHS 01B. Mulțumesc și spor la discuțiile ulterioare. Vă mulțumesc. Trecem la punctul 7 uh, de pe ordinea de zi. Am modificat puțin ordinea de zi. Amending regulation of the European... O să începem prin a discuta modificarea regulamentului Parlamentului European și al Consiliului privind programul statistic european pe perioada 2013-2017 prin prelungirea acestui regulament pe perioada 2018-2020. We will start with number seven. După cum am spus, o să continuăm cu punctul 7 de pe ordinea de zi. Însă, o să luăm o pauză de un minut pentru a permite lumii să